Vă invit, colegi, să votăm rezoluția privind încheierea acordului de asociere cu Georgia. Primul vot, amendamentul 1, uh, ridicați mâinile cine este pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 5, cine este pentru, împotrivă, îmi cer scuze. Amendamentul 5 este caduc. Trecem la alineatul 15. 5 este caduc pentru că 1 a fost adoptat. Alineatul 15, două amendamente identice, 2 și 6. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Verificăm electronic. Votul este deschis la amendamentele 2 și 6. Votul este închis. Se adoptă. Domnul Preda dorește să facă un amendament oral. Aveți cuvântul. President. Mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să propun un amendament oral, dar mai întâi dați-mi voie să-l salut și pe fostul președinte Mihail Șacașvili, care se află de asemenea aici. I want to move, um, uh, și vreau să propun un amendament oral care ar deveni un nou alineat 16 și care spune următoarele. Salută uh, raportul de monitorizare OSCE privind Georgia de pe 9 decembrie și cere guvernului georgian să facă eforturi pentru a rezolva problemele identificate în acesta. Vă mulțumesc foarte mult. Colleagues are I have to ask you if there are objections. Dragi colegi, trebuie să vă întreb dacă aveți obiecții la acest amendament oral. Dacă nu, supun amendamentul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Amendamentul este adoptat. Amendamentul 3. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Adoptat. Amendamentul 4. Cine este pentru? Împotrivă? abțineri, adoptat. Supun la vot rezoluția în întregul său, vot cu apel nominal, votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. The last vote is on the report by Mr. Mamikins. Ultimul vot, raportul domnului eh, Mamikins, eh, acordul de asociere cu Georgia este vot de consimțământ, vot cu apel nominal. Votul este deschis. Votul este închis. Și este adoptat Vă mulțumesc, dragi colegi. Am primit din partea grupului Verzilor o cerere pentru numirea domnului Ernest Maragall în calitate de membru titular al Comisiei